dezbateri. Permiteți-mi această observație. Și acum următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Uh, au fost uh, depuse uh, solicitări din partea PPE și a verzilor pentru numirea unor uh, uh membri a unor dele- delegații. Pentru delegația cu Africa de Sud, Jim Higgins o înlocuiește pe Veronica Lope Fontanie Uh, pentru delegația cu Parlamentul Afric- uh, Panafrican, Jim Higgins în locul doamnei Veronica Lope Fontanier, uh, delegația UE Chile, Veronica Lope Fontanier în locul lui Jim Higgins, delegația reuniunea parlamentare euro latinamericane Eurolat, Eurolat, Veronica Lope Fontanier în locul lui Jim Higgins, pentru delegația cu Statele Unite, Karim Zeribi, și pentru Comisia Specială pentru Crimă Organizată, Corupție și uh, Spălarea Banilor, doamna Nicole Kiel Nielsen. Dacă nu există obiecții împotriva acestor nominalizări, atunci putem confirma aceste uh, numiri. Iar acum reuniunea se uh, suspendă până la ora 12.